Încă o dată bună ziua și trecem la explicarea voturilor. Primul care va avea cuvântul este domnul Mamikins. Domnul Mamikins, vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, sunt uh, de acord că stabilitatea financiară ar trebui să fie garantată și uh, um, pentru a putea uh, accelera economia și nu pentru speculații. Toate bulele financiare pe care le-am văzut din 2008 încoace Uh, sunt îngrijorătoare. Nu putem să permitem să ne purtăm ca și cum ar fi un joc de calculator și să începem alt joc dacă am greșit. De aceea avem nevoie de garanții și, după părerea mea, e nevoie de o securitizare pe măsură pentru ca să avem un, uh, o piață transparentă. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Trecem acum mai departe la doamna Crupa. Un minut, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu am votat pentru rezoluția împotriva hărțuirii uh, sexuale, dar nu numai la locul de muncă, pentru că și Parlamentul European este un loc de muncă. Aici uh, sunt deputați, reprezentanții ai oamenilor și trebuie să respectăm Convenția de la Istanbul. Știm că au existat astfel de cazuri, trebuie să existe sancțiuni și eu zic că astfel de comportamente nu pot fi reduse doar la o mică eroare sau o întâmplare. Trebuie să ținem cont de dreptul familiei, de drepturile omului în general și în niciun caz nu putem să facem um, niciun fel de rabat la uh, drepturile um, fundamentale. E clar că este Trebuie respectate rolurile într-o familie, familie, rolul mamei uh, și trebuie să avem grijă ca tot ce facem aici să respecte și să protejeze femeile și la locul de muncă și nu numai. Doamna Zaborska are cuvântul acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Precum colegii mei, sunt hărțuirea sexuală mi se pare complet inacceptabilă. Și, la fel ca toți ceilalți, sunt de părere că și în interiorul acestei instituții trebuie să facem mai mult pentru a elimina acest tip de hărțuire. Am propus și măsuri concrete din acest punct de vedere, însă din păcate, unii colegi au, încercut, au încercat să folosească asta pentru a uh, face ca statele membre să ratifice Convenția de la Istanbul. Nu este însă o obligație. Parlamentul nu are competențe din acest punct de vedere. Mulțumesc. Mulțumim un minut Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, ca și Ana zborsk cred că e scandalos să se folosească tragedia femeilor care au fost atacate sau care au fost supuse discriminării pentru a promova Convenția de la Istanbul, care e atât de părtinitoare. Știm ce se întâmplă în cazul hărțuirii. Am văzut ce s-a întâmplat în industria filmului. Știm că femeile sunt hărțuite uh, de multe ori și în confruntările cu autoritățile și uneori e greu să știm cine e responsabil de astfel de practici în Parlamentul uh, European. Aș vrea să cer ca cei care tratează în acest fel jignitor femeile să fie uh, dați în vileag. Știm de asemenea că foarte adesea politica ascunde aceste ascunde de asemenea legătura între imigrația ilegală și atacurile asupra femeilor. Admitiți-vă ce s-a întâmplat la Köln, în Germania. Și s-ar putea să mai fie și alte astfel de tragedii. Deci e o ocazie de a promova agenda împotriva femeilor din Convenția de la Istanbul. Domnul Mamikis, acum politicile economice din zona euro. Aveți cuvântul. Thank you. Mr. President, dear Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori să subliniez importanța politicilor de coeziune. Politica de coeziune este instrumentul cel mai puternic pentru reducerea prăpastilor în ceea ce privește dezvoltarea regională. În țara mea, de exemplu, sunt 70% investiții în economie din ele. De aceea sunt foarte îngrijorat de viitorul uh, politicii de coeziune după 2020. Foarte, mulți, uh, foarte multe sume încearcă să fie reduse după 2020 și cred că nu este bine pentru că populația uh, este în creștere și, și în același timp piramida demografică nu mai este aceeași ca înainte. Există foarte multe persoane care trăiesc o lipsă de perspectivă și deci dacă investițiile din fondurile de coeziune vor fi reduse, aceasta va avea imediat uh, efecte imediate pe populație. Eu am votat pentru raport, bineînțeles. Mulțumesc. Acum un minut, domnul Giambatski. Vă rog. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гласувах Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, eu am votat împotriva acestui raport, deoarece conține anumite puncte cu care nu sunt de acord creșterea economică nu e la același nivel în Uniunea Europeană și nu putem avea o abordare comună pentru toată lumea. Nu sunt de acord cu acele aspecte ce țin de o mai bună integrare a migranților pe piața muncii. Cred că, în primul rând, ar trebui să ne soluționăm problemele în statele noastre membre. Există mari discrepanțe între Europa de vest uh, și cea de est cred că ar trebui pedepsite de către Comisia cele state care uh, recurg la politici protecționiste, cum ar fi Franța, Italia și Belgia. În Europa de Est, șomajul e ridicat. Și totuși, acești oameni reprezintă viitorul Europei și majoritatea migranților sunt uh, migranți economici. Acum, raportul cu privire la negocierile cu Australia. Doamna Selimovic este prima persoană care intervine. Thank you, Mr. President. Australia... Mulțumesc, domnule președinte. Australia și Suedia au o tradiție a comerțului. Cultura de afaceri este similară. 450 de filiale a aproape 1000 de companii suedeze au activitate în Australia miliarde de exporturi din uh, Suedia sunt către Australia. Tocmai de aceea mă bucură foarte mult apro aprobarea mandatului de negociere. Aș dori să fac apel la Comisie și la partenerii australieni să, uh, facă un, să ajungă la un acord uh, uh, ambițios, astfel încât să nu trebuiască să așteptăm prea mult. Mulțumim foarte mult, domnul Kelly, un minut. Liberul schimb e un element de bază al Uniunii Europene. E important să avem claritate și în ceea ce privește uh, următoarele relații, viitoarele relații cu Marea Britanie. În 2015, UE, după China și Japonia era cel de-al treilea partener comercial al Australiei, deci schimburile sunt importante și exportul din Australia către UE sunt de 10,6 miliarde. Există o prietenie de lungă durată între Australia și Irlanda. Foarte mulți australieni sunt de origine irlandeză, irlandeză mă scuzați, și un astfel de acord ar consolida și mai mult uh, relații dintre noi, ar fi uh, Uh, un beneficiu reciproc pentru ambele părți pentru accesul la piață, însă există îngrijorări legate de eventuale implicații negative în ceea ce privește exporturile de carne de vită și de lapte din UE. Ca irlandez, pentru mine asta e foarte important, deoarece sectorul nostru uh, agroindustrial joacă un rol important în economie, deci trebuie să se acorde o atenție importantă acestor sectoare, să există niște cote oferite Australiei ca, și să existe o clauză de revizuire după o serie de ani pentru a soluționa eventuale dezechilibre. Mulțumim ultimul vorbitor la acest raport, domnul Giambaschi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, colegi, eu am susținut acest raport pentru că se referă la mandatul de negocieri cu Australia. Eu cred că pentru că Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană, comerțul liber va pierde foarte mult și știm că acesta este unul din jaloanele Europei. Eu cred că negocierile ar trebui să înceapă cât de repede și ar trebui să ne păstrăm competențele. Mulțumesc, trecem acum la ultimul raport, la următorul raport al domnului Caspari, mandatul de negociere pentru negocierile comerciale cu Noua Zeelandă și dau cuvântul domnului Selimovic. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Când calculăm o cotă de piață, Noua Zeelandă este al opte, piața a opta uh, de export pentru companiile suedeze. Această relație poate fi extinsă și cred că negocierile de liber schimb vor putea face asta Uh, negocierile sper că vor duce la un la acord de liber schimb modern, uh, cuprinzător, care să fie în beneficiul tuturor. Mulțumesc foarte mult! Domnul președinte, vă mulțumesc. Uh, stimate coleg, vă admir, ați reușit să vă limitați intervenția fix la un minut. Foarte bine. Domnul Giambațchi, acum, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, am sprijinit raportul colegului Caspari din motivele pentru care am votat și pentru raportul anterior. E vorba de mandatul de negociere pentru un acord, de, de lor, acord comercial măscat cu Noua Zeelandă. UE are nevoie de piețe noi și liberul schimb e baza uh, politicii noastre comerciale. Deci trebuie să fim uh, responsabili, competenți la aceste negocieri. Ca și în cazul Australiei, Noua Zeelandă e un partener comercial important. Deci, de aceea oferim sprijin. Acum, ultimul raport și ultimul vorbitor, se încheie aici dezbaterea noastră. Sesiunea se va relua la ora 3. Domnul să va vorbi acum. Aveți noroc, era să închei ultima propoziție. S-ar fi terminat sesiunea. Însă trecem totuși la ultimul raport, monitorizarea aplicării legislației europene. Domnul Mamichins este singurul care s-a înscris la cuvânt. Un minut. Așteptați puțin și luați cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În continuare, fraudele sunt destul de mari. Au fost 1300 de cazuri de infringement în anul trecut. Mai ales uh, încălcarea dreptului comunitar este în cauză, mai ales în domeniul ocupării sau afacerilor sociale mediul, justiția, drepturile fundamentale, piața internă, sănătatea, educația și cultura. Fiecare întârziere este foarte periculoasă, ea subminează încrederea oamenilor în Uniunea Europeană și are consecințe concrete. Pentru a evita așa ceva pe viitor, ar trebui să lucrăm mai aproape de Comisia Europeană în parlamentele naționale și mai mult în Parlamentul nostru. Însă mai întâi trebuie să înțelegem care este adevărata natură a infringementurilor, a încălcărilor și după aceea să putem aborda problema. Am votat pentru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Mamichins. Aceasta a fost într-adevăr acum ultimul vorbitor uh, și dezbaterea noastră se închide și ședința este suspendată până la ora 15 în această după-amiază. O după-amiază plăcută!